<laughs> Buenas tardes. Bună ziua tuturor. Buenas tardes, empezamos. Haideți să începem. Empezamos la comisión de, de peticiones de hoy lunes 22 de febrero. Începem ședința Comisiei pentru Petiții de astăzi, luni 22 februarie. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc și celor care au înaintat petiții. Vă rog ca toată lumea să își ocupe locul astfel încât să putem începe. Am să încep eu, uh, am să de ședința cam o oră până vine doamna președinte Wikström. Primul punct uh, de pe ordinea de zi este adoptarea proiectului de ordine de zi. Dacă nu există obiecții, se consideră adoptată. Nu există obiecții, se consideră adoptată prin urmare. Cel de-al doilea punct uh, se referă la procesul verbal. Nu există proces verbal, prin urmare nu există punct 2. Comunicarea ale președintelui și chestiuni diverse nu uh, e cazul, iată de ce. Trecem imediat la petiția numărul 58 din 2015, adresată de Platforma Persoanelor Afectate de Hepatita C, privind crearea unui plan european pentru eradicarea hepatitei C. Petiționarii se află în sală, doctorul José Luis Rodríguez, specialist, și cei care reprezintă platforma persoanelor afectate de hepatita C. Le urăm tuturor bun venit și le mulțumim pentru prezența uh, dumnealor astăzi aici. Are cuvântul domnul dr. Rodriguez în numele platformei. Vă rog. Bună ziua, doamnelor și domnilor eurodeputați. Mă adresez dumneavoastră în numele platformei persoanelor afectate de hepatita C din Spania. Organizația noastră vorbește de, persoanele, de persoane afectate pentru că suferința nu uh, suferința provocată de hepatita C nu îi vizează doar pe bolnavi, ci și pe familiile acestora. Nu vorbim prin urmare de doar 14 milioane de persoane infectate, ci vorbim de 56 de milioane de europeni care suferă de pe urma consecințelor acestei infecții. 56 de milioane este un număr considerabil mai mare Eh, față de populația totală a fiecărui stat membru. Domnilor și domnilor, aceasta este adevărata amploare a bolii. Articolul 158 spune că odată ce s-au eh, executat și s-au definit toate politicile Uniunii Europene, se va asigura o altă protecție a sănătății umane și uh, Constituția Europeană protejează persoanele afectate de hepatită C în spațiul european. În stu- într-un studiu realizat în 2014, se afirmă că în intervalul 2013-2030, dacă nu se iau uh, măsuri imediate, uh, Bolile, morțile provocate de ciroză vor crește cu 110%, iar morțile provocate de infecții hepatice vor crește cu 130%. Aceste date statistice ne uh, pun pe gânduri, pentru că acum putem lua măsuri, având în vedere că există tratamente disponibile care duc la vindecarea până la 95% din cazuri, având în vedere că vorbim de o boală care doar în urmă cu 20 uh, de ani era considerată incurabilă. Platforma persoanelor afectate de hepatita C are nevoie de o infrastructură strategică completă. În primul rând, solicităm tratament disponibil pentru toată lumea. Până acum, uh, dispozițiile tehnice referitoare la uh, tratamentul disponibil au fost uh, interpretate într-un sens mai degrabă restricțional limitat, nu s-a ținut cont de adevărul științific. Tratamentul a fost acordat doar acelor cazuri extrem de grave problemele nu s-au rezolvat și nici măcar nu s-au făcut economii în sectorul sanitar. În primul rând pentru că tratamentele uh, sunt mai puțin eficiente. În cazul cirozei hepatice, chiar dacă s-a vindecat infecția, bolnavii trebuie evaluați periodic. Același lucru se întâmplă și cu hepatita cronică C moderată. Iată de ce propunem ca tratamentul să fie disponibil tuturor persoanelor infectate, bineînțeles acordându-se uh, realizându-se o evaluare periodică corespunzătoare. Știm că în Uniunea Europeană doar 25% din cazurile de hepatită C sunt diagnosticate. Conform opiniei, părerilor, opiniei experților internaționale, sunt uh, bine definite criteriile conform uh, cărora ar trebui să se identifice infecția. Trebuie să um, se desfășoare în spațiul european un protocol comun pentru uh, prevenirea bolii, informând uh, personalul sanitar și opinia publică referitor la modalitățile existente pentru prevenirea contagierii. În ceea ce privește um, eficacitatea tratamentului, ultimul raport al CDC din 2013 recunoaște inexactitatea um, datelor referitoare la infecțiile HIV din Uniunea Europeană. Iată de ce trebuie să se, să se comunice date uh, reale în baza unor criterii unificate referitor la infecțiile cu HIV înregistrate în Uniunea Europeană. În al cincilea rând, este important să se asigure un control al cheltuielilor medicale. Tratamentul uh, pentru HIV este unul extrem de scump și pentru a evita această situație trebuie demarate mecanisme coordonate, de pildă, legislația referitoare la proprietatea industrială, care să permită achiziția publică a medicamentelor sau, în ultimă instanță, posibilitatea de a emite licențe obligatorii pentru acele medicamente brevetate. În acest fel s-ar permite și concurența între, diferiții, între diferiții uh, producători. După cum afirmă reprezentantul special al secretarului general ONU, e nevoie să se facă o renegociere la nivel global în ceea ce privește accesul la medicamente, mai ales când vorbim de amenințare globală la adresa sănătății publice. Acest expert adaugă, trebuie să punem toate mijloacele existente la dispoziție pentru a rezolva contradicțiile care există între tratatele noastre internaționale referitoare la proprietatea intelectuală și cele referitoare la drepturile omului și la um, accesul la îngrijiri medicale. Doamnelor și domnilor, dumneavoastră puteți rezolva această dilemă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. gracias. Vă mulțumesc foarte mult. Am să dau uh, cuvântul uh, colegilor, dar în primul rând uh, comisiei. Mulțumesc uh, platformei și doctorului Luis pentru intervenția atât de clară. Am să dau în primul rând cuvântul comisiei. Va interveni Belina Pindelovska și apoi uh, Alfonso Cales pentru comisie. Belina, te rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. I'd like to actually thank the... În primul rând aș dori să le mulțumesc uh, petiționarilor pentru că au ridicat aceste două chestiuni importante și Parlamentul European pentru contribuția la dezbatere. Hepatita C și hepatita virală în general este recunoscută de către comisie ca o boală care ucide în tăcere. Și noi încercăm uh, să scoatem de sub tăcere această problemă și să creștem gradul de conștientizare cu privire la această boală. Nu mai departe de săptămâna trecută, la Bibliotec Solvei, am uh, organizat un summit cu privire la hepatita C, găzuit de mai multe asociații de la nivel european. Comisarul uh, Kaitis a subliniat exact acest lucru și anume că trebuie să mm, uh, conștientizăm mai mult cu privire la această boală. Dumnealui a subliniat trei lucruri care sunt în concordanță cu ceea ce ați spus dumneavoastră. În primul rând, trebuie să creștem uh, gradul de testare și screening, precum și gradul de prevenție, dar și accesul la tratament, iar aceasta are legătură cu uh, prețul accesibil al medicamentelor. Comisia recunoaște așadar uh, că hepatita C este o povară majoră de sănătate publică în Europa. Aș vrea însă să revin acum la premisa fundamentală a competenței noastre în materie de sănătate. Ați uh, citat uh, pe bună dreptate articolul 168 din tratat, însă este important să-l cităm până la final, pentru că ultima parte a articolului acestuia este foarte importantă și spune așa responsabilitatea pentru definirea politicilor de sănătate pentru organizarea și livrarea serviciilor de sănătate și a îngrijirilor medicale, inclusiv alocarea resurselor, eh, revin eh, statelor membre. În această privință, nu avem eh, competență de acțiune la nivel european pentru toate lucrurile pe care le-ați menționat dumneavoastră astăzi. Totuși, nu suntem inactivi, ci încercăm să completăm și să sprijinim eforturile și politicile statelor membre de a combate această boală. Ce vreau să spun prin asta? Comisia nu poate să financeze tratamente și nu poate să elaboreze linii directoare clinice sau ghiduri clinice. Nu este rolul nostru și nu putem să le spunem statelor membre ce medicamente și ce grupuri de medicamente să prioritizeze. Însă ceea ce facem noi deja este să oferim sprijin în cadrul programului de sănătate. Este un instrument pe care îl avem la nivel european și avem mai multe proiecte care au fost deja lansate uh, Uh, anul trecut am avut o acțiune comună uh, cu privire la reducerea riscului. După cum uh, știm, persoanele cele mai expuse la hepatita C sunt cei care își injectează droguri. Și acesta este unul dintre obiectivele noastre majore, să reducem expunerea. Există un alt program în curs de negociere care se referă la diagnosticarea timpurie a hepatitei de aceea spuneam că este un ucigaș tăcut, pentru că această boală trece nedepistată foarte mult timp. Avem uh, foarte multe acțiuni planificate în cadrul programului pentru 2016, care se află în ultimele stadii de um, adoptare, de finalizare. Noi încercăm să fim uh, cât mai eficienți pentru că nu este un program foarte mare. Apoi, în cadrul programului Orizont 2020, care este un instrument uh, foarte mare la nivel european, se investesc foarte mulți bani în cercetare. În uh, programul cadru 7 anterior, uh, peste 7 milioane de euro au fost investite în cercetare în domeniul bolilor hepatice și în ceea ce privește hepatita. Și uh, în primii ani uh, din uh, Orizont 2020 au fost deja investiți 3,5 milioane de euro în cercetare. În ceea ce privește monitorizarea bolii și supravegherea acesteia, ați subliniat pe bună dreptate că există probleme cu supravegherea și uh, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a evidențiat acest lucru. Noi uh, vom uh, face demersuri în continuare, pentru că statele membre au obligația de raportare și vom încerca să verificăm de ce nu se întâmplă acest lucru. Nu credem că statele membre nu au la dispoziție datele. Dar este ciudat uh, să înțelegem de ce nu raportează datele la ECDC. Este un domeniu în care vom acționa. În ceea ce privește tratamentele, și posibilitatea de a ajuta cu privire la tratamente, în 2014-2015, Agenția Europeană a Medicamentului, împreună cu Comisia, au autorizat noile medicamente la care v-ați referit și dumneavoastră într-o procedură accelerată. Am încercat uh, să acordăm autorizația cât mai repede cu putință pentru ca medicamentele să ajungă la pacienți. Vă spuneam că nu putem finanța direct tratamentele, însă avem un alt instrument la nivel european pe care l-ați menționat și dumneavoastră, și anume acordul privind achizițiile comune. Este un acord uh, care uh, se referă la uh, amenințările de sănătate transfrontaliere. Și dacă țările doresc, dacă țările doresc, repet, acestea pot să achiziționeze medicamente în, împreună, în comun. În baza acestui acord este nevoie de cel puțin patru țări împreună cu Comisia, deci cinci părți la acord, care să demareze o procedură specifică de achiziție în comun a medicamentelor. Și uh, avem uh, semnale din partea mai multor state membre că există un interes în acest sens. Însă, statele membre trebuie să activeze acest instrument. Nu putem să le impunem noi acest lucru. În plus, considerăm că creșterea transparenței uh, uh, mecanismelor de stabilire a prețurilor uh, și schimburilor de informații la nivel european pot contribui la prețuri mai accesibile ale medicamentelor. Avem un proiect în cadrul programului de sănătate pentru a crește transparența mecanismelor de stabilire a prețurilor. Cred că am abordat în mare instrumentele pe care le avem uh, la nivel european. Competența noastră este limitată, însă încercăm să ne mobilizăm cât de mult putem și să folosim instrumentele pe care le avem la dispoziție. În concluzie, înainte de a le da cuvântul colegilor mei de la DigiGrow, care să abordeze uh, drepturile de proprietate intelectuală, aș dori să spun următoarele. Comisia recunoaște hepatita C ca o povară importantă de sănătate publică la nivel european. Spre deosebire de hepatita B, hepatita C nu poate fi vindecată cu un vaccin. Este o boală foarte importantă. Iar acum asistăm la un moment istoric poate că în următorii 10-15 ani uh, boala va putea fi eradicată dacă există voința de a face acest lucru, pentru că există medicamente foarte eficiente în momentul de față. Noi suntem dispuși să ne jucăm uh, rolul și să sprijinim statele membre cu instrumentele pe care le avem pentru a combate această boală. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu sunt de la DigiGrow, de la Direcția pentru Achiziții Publice și aș dori să completez uh, răspunsul uh, pe care l-a oferit colega mea de la DigiSante. Uh, vorbeați despre prețurile ridicate și dacă nu cumva acestea ar putea reprezenta o încălcare a regulilor privind achizițiile publice. În primul rând, scopul achizițiilor publice este să deschidă piața pentru competiție, astfel încât achizitorii publici să obțină o valoare mai bună a banilor investiți. Directives there there Există reguli privind uh, achizițiile publice care definesc uh, procedura uh, de achiziție publică. Deci sunt reguli procedurale. Nu există criterii economice care să asigure prețuri rezonabile sau prețuri scăzute. Totuși, atunci când se fac achiziții comune la nivel regional, național sau chiar între statele membre, în afara acordului de achiziții publice fără ajutor din partea Comisiei, atunci există o putere mai mare de negociere statele membre mai mici, precum țările baltice, au tot interesul să-și unească uh, cererea pentru a avea o forță de negociere mai mare. Dacă achizițiile se fac în comun uh, de către diferiți achizitori publici la nivel național, regional uh, sau european, atunci evident există avantaje mai mari. Habla también en nombre de la Comisión. Eh, Alfonso vorbește de asemenea numele comisiei. Bună ziua, mulțumesc foarte mult. Am să încerc să vorbesc în, eh, într-o spaniolă corectă, pentru că știu că în cele din urmă se va amesteca cu engleza. Lucrez la Directoratul General pentru Creștere, Piața Internă și Industrie. Lucrez într-un departament care se ocupă de uh, politica referitoare la uh, protecția intelectuală, noi elaborăm propunerile pentru brevetul european, mărcile europene și așa mai departe. În uh, unul din uh, dosarele de care ne ocupăm, lucrăm de brevetele farmaceutice și certificatele complementare pentru uh, protecția acestor produse farmaceutice, care completează așadar brevetele. Punctele amintite de colegele mele sunt foarte importante pentru a înainta în ceea ce privește măsurile referitoare la hepatita C. În prezentarea dumneavoastră ați vorbit de asemenea despre măsuri posibile care s-ar putea lua în ceea ce privește uh, protecția industrială. Eu am să vă explic pe scurt uh, cam cum stau lucrurile în ceea ce privește medicamentele cunoscute pentru uh, tratarea hepatitei C. Acestea sunt protejate într-adevăr de un brevet și există o perioadă de exclusivitate în ceea ce privește comercializarea acestor uh, medicamente care merge în paralel cu durata brevetului. Noi considerăm că acest lucru este important pentru că dezvoltarea unui medicament presupune investiții considerabile, estimate la peste un miliard de euro. Și de când se începe testarea unui medicament, elaborarea acestea până la introducerea sa efectivă pe piață poate trece aproape un deceniu. Iar uh, pentru ca un laborator să poată dispune de resursele necesare și timp de 10 ani apoi să poată face investiții fără a ști uh, dacă în cele din urmă acel medicament uh, va fi un succes, se va bucura de succes economic, este important să dispună de acel brevet. Este un instrument politic în cele din urmă care face ca uh, companiile farmaceutice să poată risca, să poată face acele investiții ca în cele din urmă să poată scoate produsul pe piață. Cred că este important, într-adevăr, accesul la medicamente, însă, în primul rând, trebuie să dispunem de medicamente. Iată de ce uh, brevetele um, stimulează această inovare. E important, așadar, să existe medicamentul. Noi uh, vorbim de brevete care încurajează acea primă etapă, dezvoltarea medicamentului, după care vorbim de măsuri care să uh, ușureze accesul la medicamente. La Comisia Europeană am dezvoltat deja o serie de măsuri cu caracter legislativ pentru a permite intrarea pe piața medicamentelor generice despre care vorbeați dumneavoastră. De pildă, în Uniunea Europeană există legislație, așa numită prevedere Boller, care permite companiilor farmaceutice elaborarea unui medicament uh, generic pe măsură ce se elaborează medicamentul uh, protejat de brevet. Comisia a anunțat anul trecut uh, că va lua în calcul analiza unor măsuri suplimentare care să permită pătrunderea pe piața a medicamentelor generice, chiar măsuri care să stimuleze inovare suplimentare. În plus, Directoratul General pentru Concurență deja în urmă cu câțiva ani a realizat o serie de studii pentru a vedea cum putea să se accelereze pătrunderea pe piața medicamentelor generice. Și studiul nostru se referea și la uh, analiza brevetelor. Noi ținem cont de asemenea de o coerență de asigurarea unei coerențe în ceea ce privește politicile dezvoltate, mai ales în ceea ce privește negocierea tratatelor internaționale. Directoratul uh, la care lucrez eu se ocupă și de politica industrială promovată de Organizația Internațională pentru Protecție pentru uh, Proprietatea Intelectuală, un organism ONU. După cum vă spuneam deja, brevetul nu e un drept uh, absolut, există și niște uh, garanții uh, asociate dreptului la brevet. După cum spuneam, există excepții la uh, dispozițiile referitoare la brevete care permit intrarea pe piața unor medicamente generice, o intrare rapidă, precum și acel punct pe care l-ați prezentat dumneavoastră astăzi, și anume acele licențe accelerate. În ceea ce privește licențele obligatorii, în Uniunea Europeană nu avem un mandat legislația europeană în domeniul brevetelor este una destul de restrânsă. Um, brevetele europene sunt uh, reglementate de tratatul uh, de la München, un tratat care nu aparține Uniunii Europene și, uh, prin urmare, brevetele sunt reglementate de legislațiile naționale. Mai ales în ceea ce privește licențele obligatorii și expropriile, sunt dispozițiile naționale ale statelor membre cele care au prioritate. În uh, anumite state membre, um, așadar, legislația prevede exproprierea brevetului sau uh, prevede de asemenea tratamentul care trebuie acordat uh, licențiilor obligatorii. După cum spuneam, la nivel european nu avem competențe în acest sens. Am înțeles că se dorește armonizarea acestor aspecte. Um, care țin de uh, legislația brevetelor, însă deocamdată nu lucrăm asupra um, acestui punct, dar dacă vă referiți la legislația spaniolă, de pildă, articolul 73, articolul 86 și articolul 90 referitor uh, la uh, brevete, arată cum guvernul spaniol ar putea emite o licență obligatorie sau cum ar putea expropria un brevet uh, și-ar permite, prin urmare, intra pe piață a produselor generice sau le-ar permite companiilor farmaceutice să uh, producă medicamente generice. Vă spuneam așadar pe scurt cum lucrăm la Comisia Europeană în ceea ce privește brevetele, ce înseamnă un brevet, ce presupune un brevet în sensul că încurajează inovarea în sectorul uh, farmaceutic. Nu este un drept uh, absolut. Există excepții care permit uh, lansarea accelerată a unor medicamente generice și există, după cum vă spuneam, tratate internaționale care se ocupă de subiectul brevetelor și accesul la medicamente. Mulțumesc! Mulțumesc, La acum uh, cuvântul uh, eurodeputaților. Uh, cine mai dorește să se înscrie la cuvânt, vă rog să-și anunțe intenția. Doamna Auken, vă rog. No, I take it in English. You know, sometimes it sounds as if... Mulțumesc. Uneori uh, sună ca și cum uh, marile companii farma au uh, lobiști care stau în această sală și care ne spun care este situația um, astfel încât să pară că este imposibil ca această boală să fie tratată. Practic, se jefuiesc, se jefuiesc bugetele naționale. 50% din câte înțeleg eu din bugete. And, and what we, and what we also know is... Mai știm de asemenea că industria uh, farma a, o companie farmaceutică a cumpărat o companie uh, de cercetare și dezvoltare, Ghidon. Uh, Poate că petiționarii ar putea să îmi spună un lucru. Uh, există niște efecte secundare și uh, se introduce acest uh, medicament când în perioada când brevetul se apropie de expirare pentru ca bugetul să fie din nou jefuit. Practic, ne aflăm într-o situație fără speranță deși este o problemă de viață și de moarte. Cum se face că această regulă nu este abordată la nivel european? Pentru că ar trebui să facem acest lucru. Suntem suficient de puternici încât să le facem față acestor mari companii. În primul rând, însă, aș recomanda ca noi, uh, Comisia și statele membre, împreună, să cerem o transparență totală în ceea ce privește prețurile. Au încercat să facă asta în Statele Unite, iar lobiștii au oprit acest demers. Însă avem nevoie de transparență totală cu privire la prețuri. Cât înseamnă uh, lobby-ul, cât înseamnă cercetarea și dezvoltarea. În al doilea rând, uh, Uh, interesul uh, primordial este supraviețuirea oamenilor. Unii aproape sunt uciși de această lăcomie a industriei și aș vrea să aud un lucru de la comisie. Știți care este prețul adevărat al acestor produse? Știți care este costul pentru cercetare și dezvoltare? Uh, știți uh, ceva despre efectele secundare care ar putea fi tratate deja de pe acum, dar nu o fac pentru a-și reînnoi brevetele. Aici nu prea sunt sigură. Uh, apoi, nu avem reguli în TRIPS în care să se prevadă acest interes uh, suprem al sănătății umane deci trebuie să analizăm problema prețurilor, pentru că prețurile cresc la nesfârșit. Și adesea cei de la vârf din companiile farma n-au nimic de a face cu cercetarea și dezvoltarea și nu se preocupă decât să câștige foarte mulți bani. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit, iar acum trebuie să ne asigurăm uh, că nimeni uh, din EMA și din Comisie nu are un conflict de interese. Asta a fost o mare problemă, pentru că cei de acolo sunt în situații de conflicte de interese. Deci trebuie să scăpăm de toți cei care au conflicte de interese toți cei care iau decizii importante. Este un lucru important și nu, mă refer doar la Agenția Europeană a Medicamentului, ci și la alte instituții, dar mai ales la EMA. Gracias, tiene la palabra. Mulțumesc, care cuvântul acum, uh, Chetun Dalman. Very much, um, and, uh, Mulțumesc. Le mulțumesc și petiționarilor. Eu sunt uh, membră a grupului uh, Friends of the Liver în cadrul Parlamentului European, pentru că în uh, nord-estul Angliei avem um, rate catastrofice ale bolilor hepatice, care sunt uh, rezultatul sărăciei, dar nu numai. În regiunea mea, dacă ne uităm la cum sunt alocate fondurile pentru cercetare, uh, foarte rar bolile săracilor primesc uh, fonduri suficiente pentru cercetare și este extraordinar că petiționarii au venit în Parlament și au ridicat această chestiune. Chiar am fost la summitul uh, menționat de comisie și care a avut loc săptămâna trecută și uh, acest uh, summit a ajuns la concluzia că trebuie să se ia măsuri concrete la nivel european. Este o evoluție salutară. O constatare a acestui summit a fost că trebuie să ne uh, mobilizăm eforturile pentru HIV, tuberculoză și hepatita C și să facem eforturi comune pentru aceste boli, pentru că adesea cei care suferă de aceste boli uh, nu uh, primesc sprijinul necesar. Doamna Auken, uh, spunea uh, foarte multe dintre lucrurile pe care vroiam și eu să le spun. Face o treabă foarte bună în această comisie, și am să, uh, dar a lăsat câteva lucruri nespuse și am să completez eu aceste lacune. Avem acum 23 de uh, state membre care au aderat la acest acord privind achizițiile comune și aș vrea să aud mai multe de la comisie despre cum se promovează acest instrument astfel încât medicamentele să ajungă la pacienți. Practic este vorba de o solidaritate între statele membre în procedurile de achiziții, astfel încât prețurile să fie cât mai mici. Referitor la proprietatea intelectuală, nu văd uh, de ce nu am putea impune mai multe condiționalități în programul Orizontul 2020 atunci când vine vorba de drepturile de proprietate intelectuală, astfel încât accesul la medicamente finanțate din fondurile de certate ale Uniunii Europene uh, să uh, fie sporit. Și aș dori să adaug la ce spunea doamna Auken cu privire la drepturile de proprietate intelectuală. Uh, și anume evergreening. Noi așteptăm uh, până la sfârșitul uh, brevetelor astfel încât uh, să li se extindă durata de valabilitate și să se obțină venituri mai mari. Cred că um, ar trebui să um, facem demersul în ceea ce privește acest evergreening pentru drepturile de proprietate intelectuală în domeniul farma. În plus, trebuie să promovăm uh, schimbul de bune practici și informații și să dezvoltăm un cadru în uh, conformitate cu articolul 15 uh, din Directiva 2024 pentru a evalua eficacitatea măsurilor de evaluare a tehnologiilor medicale. Noi suntem aici în Comisia PETI, însă Comisia de Mediu și Comisia uh, pentru Sănătate se ocupă mai mult de uh, bolile transmisibile. Colegii mei uh, din uh, Partidul Laburiștilor, care sunt și ei membri ai acestui grup Friends of the Liver, spuneau că în comisia ENVI s-ar putea adresa, uh, s-ar putea formula o întrebare orală care să fie adresată în plenară comisiei. Link hepatitis. Aș vrea o întrebare orală care să asocieze hepatita uh, C cu planul de acțiune pentru HIV și uh, vorbeam despre corelarea celor trei uh, virus despre care vorbeam mai devreme. Mă întrebam dacă nu cumva ar trebui să cerem o întrebare uh, comună cu răspuns oral și ar trebui uh, să cerem ca directiva privind transparența să fie actualizată, iar aceasta să fie o prioritate pentru comisie, să se știe de unde vin aceste prețuri mari și să nu uh, fim uh, prinși în capcana marilor companii farmaceutice care vor să mențină prețurile la un nivel ridicat. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc foarte mult, urmează Beatriz Vesera. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc și să le urez bun venit reprezentanților uh, platformei persoanelor afectate. În sfârșit, uh, la un an după elaborarea acestei petiții, dumnealor au venit să o prezinte personal și aș dori să vă spun că în acest interval, de când uh, hepatita C s-a transformat într-un subiect de primă importanță pe ordinea de zi în special pe ordinea de zi a autorităților spaniole. Mă refer acum la petiția prezentată și deosebirile care există între orice altă petiție prezentată și aceasta, e că această deosebire se poate măsura în vieți umane. Este o deosebire foarte importantă. Misiunea Parlamentului European este nu doar aceea de a rezolva problemele pe care ni le prezintă cetățenii, ci să și folosim uh, toate instrumentele de care dispunem. Și adevărul e că o boală cronică, incurabilă și mortală, acum uh, beneficiază de un lac și noi trebuie să le oferim acest lac cetățenilor. În uh, Europa, hepatita C ne-a pus în fața unei oglinzi și ne-a arătat că modelul actual de acces la medicamente nu funcționează aceasta este starea lucrurilor și, prin urmare, trebuie să uh, ne punem în mișcare toate instituțiile europene. E adevărat, uh, ține de competența statelor membre să financeze uh, instituțiile de sănătate publică, însă în același timp noi avem obligația de a proteja sănătatea umană. La ultima întâlnire în plen la Strasburg am discutat despre accesul la medicamente și eu aș dori să Insist, uh, conform acestei petiții, de asemenea că Comisia și Consiliul, uh, împreună cu Parlamentul, trebuie să elaboreze urgent un plan european referitor la accesul la medicamente, care să reia multe din lucrurile spuse astăzi aici. Eu nu am să uh, arăt cu degetul înspre lobby înspre guverne și așa mai departe. Cred că fiecare dintre noi trebuie să-și facă treaba și asta înseamnă să colaborăm, să lucrăm împreună spre un obiectiv comun. Iar acest plan european de acces la medicamente trebuie să includă o nouă relație, o nouă interacțiune cu Uh, companiile farmaceutice europene pentru că sunt parteneri importanți în atingerea acestui mandat pentru sănătatea publică. Trebuie să um, revizuim directiva referitoare la fixarea prețurilor, să revizuim directiva referitoare la acordarea brevetelor pentru a disocia costurile de cercetare și uh, costurile actuale de um, stabilirea prețului final a medicamentelor. În ultimul rând, trebuie să promovăm o politică de achiziții care să consolideze poziția statelor membre când vine vorba de achiziția unor medicamente de importanță cheie. Credem că este o obligație pe care le datorăm acelor uh, persoane care au venit astăzi aici, care luptă pentru viața lor sau pentru viața persoanelor iubite și care luptă pentru uh, dreptul de a primi un tratament care deja există. În acest sens și noi avem obligația de a ne îndeplini mandatul și anume să oferim, să punem la dispoziție acele instrumente astfel încât aceste obiective să se realizeze. Iată de ce doream să um, îi spun Comisiei că dacă am reușit în Europa să uh, impunem limite roamingului, nu vom reuși noi atunci să modificăm prețul unor medicamente care salvează vieți umane? Mulțumesc! Mulțumesc, Beatrice! Mulțumesc! Vom uh, încerca să scurtăm un pic timpul de intervenție, pentru că, după cum spunea doamna președinte, trebuie uh, să ascultăm și uh, celelalte persoane care au înaintat petiții și trebuie să ne încadrăm în timp. Uh, timpul de intervenție va fi două minute, prin urmare. Următorul coleg. Président, ai pas de chance dans l'ordre de prise de parole. Uh, nu, nu. Mm, o să încerc să fiu succint. Vreau să vă spun că ne confruntăm cu o dilemă. Sunt de acord cu aproape toate amendamentele petiționarilor uh, la nivel general, uh, cu mai puține în fază, bineînțeles, o mare parte dintre cele spuse de antevorbitorii mei, chiar dacă vin din alte grupuri sunt lucruri pertinente. Cu toate acestea, suntem la Comisia pentru Petiții și nu suntem aici pentru a face numai dovadă vorbelor goale, de vorbe goale și lucrurile să nu avanseze deloc. Vreau să vă reamintesc că Comisia pentru Petiții, petiții nu poate să um, își pune părerea în ceea ce privește fondul, Eh, ci eh, doar să spună dacă această procedură care este acum în curs, dacă poate da roade. Noi eh, trebuie să respectăm tratatele și regulile care gestionează Uniunea Europeană și punerea și să ne asigurăm că punerea în aplicare și uh, punerea în aplicare a unui program de sănătate nu figurează printre competențele Uniunii Europene. Dacă obiectul petiției este de a solicita Comisiei uh, care este brațul armat uh, al Uniunii Europene, să pună în aplicare nume propriu și să impună statelor o politică de sănătate comună la nivel european, e bine, această petiție este sortită eșeurilor, eșecului, fiindcă noi uh, nu vom, fiindcă nu va avea câștig de cauză, fiindcă se opună, se opune textului legislativ. Dacă obiectivul este să stimuleze statele membre prin uh, consecințele pe care le-ar putea avea și numărul de persoane uh, care s-au deplasat astăzi aici ne arată cât de important este acest subiect în uh, aceste țări și mai ales în Spania, fiindcă majoritatea petiționarilor vin din Spania, da, atunci are rost această petiție și ne poate ajuta să facem progres, dar dacă plecăm de aici spunându-ne că o să impunem noi Uniunii Europene, deci fiecare, fiecărui, fiecărui stat membru să schimbe tratatul pentru a avea uh, posibilitatea de a avea o politică de sănătate comună și uniformă, nu se poate așa ceva. Dacă acesta este obiectul, obiectivul căutat, eu uh, aș propune să închidem petiția, dar să transmitem uh, Comisiei pentru Mediu și Comisiilor de Resort acele informații cu titlu informativ pentru a folosi alte mijloace pe care le are dispoziție Parlamentul European prin uh, întrebări orale, de pildă, care ar putea să fie transpartinice, care ar putea să permită uh, să, să se facă acces, uh, um, să, să, să aibă un uh, efect mai mare la nivelul publicului decât prin Comisia pentru Petiții și atunci în tot ansamblul Uniunii Europene și la nivelul tuturor statelor membre s-ar putea ajunge, s-ar putea face pași către aceste competențe care nu există la ora actuală. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Marias. Intervenție fără microfon. Yes. Καταρχάς, να συγχαρώ τους αναφέροντες που πήραν αυτή την πρωτοβουλία. Mulțumesc. În primul rând, vreau să mulțumesc petiționarilor care au uh, venit alături de noi și au ridicat acest subiect important. Hepatita C este o boală primejdioasă și sunt mai multe, există mai multe țări unde numărul de bolnavi uh, a crescut iar acum, uh, în contextul crizei refugiaților, având atâtea persoane noi care intră în Europa, trebuie să fim foarte atenți la răspândirea bolii. În aceste discuții au fost uh, ridicate mai multe chestiuni, de pildă competențele. competențele. Avem competențe aici, statele membre au competențe ceea ce privește sănătatea publică, dar există reguli în Uniunea Europeană. Există o regulă care stipulează că că este interzis abuzul de poziție dominantă pe piața internă. Acest lucru este stipulat în tratat. Dacă o companie are poziție dominantă pe piață și a căpătat această poziție dominată din, din cauza brevetelor, cercetare și dezvoltare și așa mai departe și face abuz de poziție dominantă pe piață, acest lucru poate să constituie o încălcare a prevederilor tratatului. În acest caz avem tot dreptul să analizăm uh, situația, să facă comisie acest lucru și să, și să analizăm com- companiile și să vedem ce prevedeau, cum le folosesc, dacă nu cumva le folosesc în mod abuziv și dacă nu cumva încalcă regulile concurenței, care trebuie să fie respectate, bineînțeles. Apoi, în ceea ce este accesul bolnavilor la medicamente. S-a vorbit și la Strasbourg despre acest lucru. Acești oameni trebuie să poată avea acces la medicamente. Există un program uh, european, uh, Fondul pentru Cercetare, care face parte din Orizont 2020, un program european, ceea ce înseamnă că noi putem, comisia noastră poate cere analiză și un control. Cred că mai putem să facem multe lucruri, nu, nu trebuie să închidem această petiție și, bineînțeles, asta căutând și alte soluții. Noi suntem aici pentru a impune lucruri statelor membre, dar petiționarii sunt cetățeni europeni. Întrebarea este, și întrebarea pe care ne-o pun ei este avem, putem să avem acces la medicamente, la anumite medicamente și ei vor să știe dacă vor putea să își sprijine prietenii și rudele afectați. Deci trebuie să salutăm această inițiativă, să menținem deschisă petiția și să vedem uh, ce alte opțiuni mai avem. Vă mulțumesc. Eu quiero comenzar diciendo que yo no... For you or for me? For you. Aplauzele au fost pentru dumneavoastră sau pentru mine? Pentru dumneavoastră, spune Esther. Aș dori să încep prin a vă spune că nu s-a modificat niciun tratat pentru a elabora un plan al Uniunii Europene împotriva tuberculozei, împotriva malariei sau împotriva virusului HIV. Iată de ce nu cred că trebuie să vorbim nici măcar pentru că nu facem decât să facem niște jocuri de cuvinte spunând că trebuie să se modifice tratatul. Uh, protecția acordată sănătății publice de către tratat este, bineînțeles, limitată pentru că se referă la stabilirea prețurilor și la acordarea serviciilor de îngrijire medicală. E clar că aceste două lucruri țin de competențele statelor membre, însă Uniunea Europeană poate face multe. Iată de ce Comisia trebuie să dovadă de mai multe rigoare. Eu cred că e evident că nimeni nu a venit să ceară bani, dar putem să facem mai multe. E clar că cercetarea e foarte scumpă, dar dacă ar putea, ați putea dumneavoastră să ne puneți niște date concrete la dispoziție, am putea, într-adevăr, să dobândim o perspectivă reală asupra costurilor adevărate. Cred că, de fapt, un studiu recent al Comisiei pune sub semnul întrebării uh, cifrele prezentate de industria farmaceutică. Eu nu sunt împotriva industriei uh, farmaceutice, dar cred că există un conflict în ceea ce privește proprietatea intelectuală și uh, aceasta, din urmă, intră în conflict între cei 20 de ani de protecție acordate unui medicament și uh, obligației de a proteja sănătatea publică. Și cred că trebuie să găsim un echilibru. Și cred că obligația noastră uh, apare aici. Cred că noi trebuie să jucăm un rol dublu. În primul rând pentru că vorbim despre cetățeni. Am uh, recunoscut că s-au identificat doar 25% din, popula- din cetățenii care suferă, care sunt uh, afectați de virusul hepatitei C. E foarte uh, probabil ca foarte mulți dintre cetățenii europeni nici măcar să nu știe că sunt infectați cu virusul hepatitei C. Am spus în plus că este o boală care la ora actuală nu este vindecabilă. Iată de ce singura măsură care există în continuare este să căutăm eradicarea acestei boli. Trebuie, prin urmare, ca Uniunea Europeană să le pună la dispoziție statelor membre instrumentele necesare. Însă noi putem ajuta statele membre prin elaborarea unei analize care permit echilibrarea conflictelor existente în ceea ce privește proprietatea intelectuală și felul în care se stabilesc prețurile pentru medicamente. Trebuie să vedem cum de la Uniunea Europeană putem pune în mișcare directiva necesară privind um, asigurarea transparenței în uh, mecanismul de fixare al prețurilor. Trebuie să cerem ca Orizontul 2020 să financeze cercetări publice și să nu se permită ca acei bani care în cele din urmă permit fondurilor publice să genereze inovare, uh, prin urmare, nu doar industria farmaceutică să aibă de câștigat. E mult de făcut, foarte mult și vreau să închei uh, mulțumind acestei platforme a persoanelor afectate pentru că um, au adresat atenția asupra acestui subiect. Pentru că uh, dacă comisia e atât de înflăcărată în această dezbatere, înseamnă că, într-adevăr, subiectul este unul foarte important și dumneavoastră i-ați acordat prioritate. Uh, mâine poate va fi vorba despre alți pacienți. Uh, E vorba de o problemă referitoare la accesul la medicamente în Europa și trebuie să-i găsim o soluție folosind instrumentele de care dispunem în Uniunea Europeană. Eu doresc să închid spunând că trebuie să dăm dovadă de voință politică. Iată de ce cred că subiectul ar presupune prezentarea acestuia, discutarea lui în plen pentru a vedea cum putem de la Uniunea Europeană să venim cu un plan coordonat pentru a eradica hepatita C, pentru că acele persoane din Uniunea Europeană care nu știu că suferă de hepatita C să poată beneficia de tratament. Atât, mulțumesc! Gracias. Bueno, en primer lugar, Muchas gracias. Aș dori în primul rând să mulțumesc platformei persoanelor date de hepatita C pentru lupta dumnealor. Am înțeles în plus că este uh, o luptă um, care vizează pe oricine, pentru că oricare dintre noi ar putea să se vadă într-o zi afectat de hepatita C. Din câte am înțeles, există medicamente precum Sovaldis care uh, are o rată de succes de până la 95% în vindecarea uh, infecțiilor cu hepatită C. Deși există însă acest medicament, uh, în lume mor zi de zi sute de persoane din cauza hepatitei C și în Europa. Și mor pentru că multe guverne nu acordă subvenții tratamentelor uh, acordate persoanelor infectate cu hepatita C. De pildă, în Spania, guvernul nu subvenționează tratamentul pentru toată lumea. În Spania, de pildă, un tratament, 12 săptămâni de tratament pot costa 25.000 de euro, un tratament care nu este, prin urmare, subvenționat pentru toată lumea. Cred, prin urmare, că acele guverne ale statelor membre care nu subvenționează tratamentul um, poartă o răspundere aici, trebuie în același timp să vorbim și despre marile companii farmaceutice, pentru că dacă prețurile sunt uh, astronomice, e din cauza uh, brevetelor care protejează um, interesele companiilor farmaceutice brevetele, după cum spunea reprezentantul Comisiei Europene, nu sunt necesare, ci reprezintă o condamnare la moarte pentru sute de persoane. O condamnare la moarte pentru ca companiile farmaceutice să continue să acumuleze câștiguri. Uh, de altfel, anul trecut, uh, companiile farmaceutice au înregistrat uh, un profit de 13 miliarde de euro Uh, profit datorată în mare parte comercializării medicamentului Sovaldis, care tratează hepatita C. Trebuie să vorbim în plus și de um, acele centre publice care ar putea să pună la dispoziție aceste medicamente. E corect, e răspunderea statelor membre, competența lor, însă problema derivă și din faptul că Comisia are însă competențe în ceea ce privește brevetele. Și aici e problema. Se pare că la ora actuală Comisia ascultă mai degrabă interesele marilor companii farmaceutice, uh, mai degrabă decât interesele cetățenilor europeni. În plus, în aceste clipe se negociază TTIP, tratat care pune presiune asupra marilor companii farmaceutice pentru a introduce mecanisme de consolidare a brevetelor și de a restrânge și mai mult numărul medicamentelor generice. Iată de ce cred că este important ca Comisia să nu continue pe acest făgaș cu TTIP și să nu se plece în fața intereselor marilor companii farmaceutice. Uh, de altfel, foarte multă lume vine și uh, se pronunță împotriva tratatului transatlantic de investiții și parteneriat, însă după aceea merge și votează în favoarea lui. Cred că este în interesul Parlamentului European să prezinte o întrebare cu răspuns oral uh, în plen pentru a întreba Comisia ce face pentru a asigura accesul la tratament pentru toate cetățenele și cetățenii care au nevoie de acest tratament. De asemenea, să aflăm uh, care ar fi pașii necesari pentru a modifica legislația în vigoare referitor la acordarea brevetelor. Cred că astăzi, după această dezbatere și după, acest, după diferitele intervenții, a reieșit foarte clar că activitatea Ombudsmanului European referitor la acele uh, uși uh, închise, referitor la diferitele interacțiuni între lobby-uri și reprezentanții Uniunii Europene, era uh, o activitate extrem de necesară. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul uh, petițional pentru două-trei minute. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor acelora care au luat cuvântul. Aș dori să vă încurajez pentru ca de această dată să nu se oprească dezbaterea aici, în Parlamentul European. Prima dată când a fost adoptată o declarație referitoare la hepatita C în Parlamentul European a fost pe data de 9, 29 martie 2007. Cred că ne aflăm în anul 2016, dacă nu mă înșel. Prin urmare, uh, nu putem fi atât de lenți și nu se poate da dovadă de atâta um, lipsă de sensibilitate în fața acestui subiect. În plus, aș dori să vă spun că cercetarea trebuie să aibă uh, un beneficiu, nu poate fi vorba însă de un beneficiu care uh, limitează mijloacele de care dispune un stat membru pentru a-și vindeca cetățenii. Aș vrea, prin urmare, pur și simplu să vă încurajez să schimbați tratatele internaționale referitoare la proprietatea intelectuală, pentru că acestea se e, um, lovesc de principiile fundamentale care guvernează interacțiunea dintre noi. Aș dori de asemenea să vă reamintesc că după 30 de ani de activitate profesională în care m-am ocupat de tratarea hepatitei C, aș dori să vă spun că nu uh, se poate să uh, vă lăsați activitatea oprită aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să fac următoarea propunere, după care îmi veți spune cum mi se pare. Se pare că marea majoritate cere menținerea acestei petiții deschise și în temeiul recomandării comisiei am trimite o recomandare adresată comisarului de resort pentru uh, sănătate și siguranță alimentară pentru a-i comunica avizul referitor la cele manifestate astăzi aici de asemenea, îi vom trimite o scrisoare Comisiei Parlamentare ENVI, Comisia Competentă pe Fond, pentru a vedea care este avizul acesteia. Vă fac următoarea propunere, o scrisoare adresată de asemenea OMS, pentru că elaborează prima strategie mondială referitoare la um, hepatita virulentă. Iată de ce în ceea ce privește rugămintea dumneavoastră vis-a-vis uh, de întrebarea cu răspuns oral ridicată în plen, ar trebui să discutăm la coordonator, să așteptăm, uh, nu vă spun de pe acum că nu, dar vă spun pur și simplu să așteptăm uh, să discutăm la coordonatori. Soledad mi-a cerut pentru prima dată cuvântul. Primul rând, cred că întrebarea este una necesară și singurul motiv pentru care ar putea fi amânat este că uh, este dacă Envy ar veni, Comisia Envy ar veni cu o inițiativă în plen în acest sens. Dar nu în funcție de răspunsul Comisiei. Am văzut deja care este răspunsul uh, Comisiei și uh, știm deja cum gândește Comisia. Prin urmare, dacă Envy nu vine cu nici uh, o inițiativă în plen, atunci cred eu că ar trebui Comisia Envy să vină cu o propunere poate, dacă Envi dă dovadă de inițiativă în acest sens, am putea veni cu o inițiativă comună. Dacă sunteți uh, de acord, am putea proceda după cum am discutat Comisia Envi, Comisia Europeană, OMS și în funcție de răspunsul Comisiei Envi uh, vom vedea cum procedăm. Credeți că am putea continua așa? Vă rog. Trebuie să definim foarte clar ce întrebări adresăm comisiei. Dacă cerem comisiei uh, să ne spună, mai ales în ceea ce privește anumite produse, să avem transparență și prețuri, uh, tra, prețuri clare, fiindcă acest produs a fost vândut și de alte companii. Nu se spune nimic despre cercetare și dezvoltare aici. Trebuie să ne uităm la istoria acestui produs, fiindcă este un caz aparte. Este important să nu vorbim în teme general și să vorbim uh, punctual de hepatita C și acest produs. Iar în ceea ce privește prețul și istoria acestui produs, acesta trebuie să fie menționată și să întrebăm Comisia ce posibilități prevede pentru statele membre care ar da faliment dacă ar uh, trata uh, bolnavii după cum vrea industria să plătească de nu știu câte ori mai mult uh, acest medicament. Deci trebuie să vedem uh, o strategie, să avem o strategie clară și să nu ne uh, întindem în toate direcțiile. Și aici uh, dumneavoastră ne-ați putea ajuta în ceea ce privește redacta acestor întrebări foarte precise comisiei. Da, o întrebare pe care o vor redacta serviciile, dar care va reflecta intervenția tuturor. Toată lumea de acord? Foarte bine putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi și dau cuvântul președintei. Vă rog. Thank you so much and thanks to the Mulțumesc foarte mult, mulțumesc petiționarilor. Îmi cer scuze că nu am putut să particip la prima întâlnire cu dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați venit și vă urăm uh, toate cele bune. Trecem acum la următorul punct de ordinea de zi. Este vorba de punctul 6, o petiție privind uh, construcția unui centru, de, centru feroviar la Malaga, Spania. Doamna Albiol, colega noastră, reprezintă petiționarii și uh, îi dau direct cuvântul. Can... Oh, so that we can move on with, with the next Vă rog să părăsiți sala rapid pentru a putea să continuăm cu ordinea de zi. Mulțumesc, doamna Albiol, cuvântul, aveți cuvântul. Bueno, simplemente... Eh... Mulțumesc. În linii mari, eh, e vorba de un eh, proiect eh, care a fost deja discutat. Se pare că nu s-a cerut finanțare pentru acest proiect. Cred că petiția ar putea să fie finalizată, prin urmare. Însă ar trebui să scoatem în evidență că dacă la un moment dat în viitor uh, guvernul spaniol prezintă încă o dată acest proiect sau se înaintează vreo propunere în acest sens, cred că petiția ar trebui să poată fi redeschisă fără ca petiționarii să trebuiască să treacă încă o dată prin tot procesul. Bineînțeles dacă ulterior uh, proiectul se va prezenta. Fine, that's foarte bine. A fost uh, o introducere foarte scurtă pentru această petiție. Cred că dau cuvântul direct comisiei. Este Monsieur Ramos Florido from the Commission. The floor is yours. Domnul Ramos Florido. Muchas gracias, señora. Domnul Ramos Florido, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, aici uh, vom uh, lua împreună două petiții, petiția cu numărul 240 2011 și petiția 1536 2012. Am vedere că sunt vizate mai multe servicii ale comisiei, vom lua cuvântul trei reprezentanți uh, ai direcțiilor generale. Eu voi vorbi în primul rând în numele uh, DigiMediu, am să vă prezint pe scurt uh, cum au fost tratate aceste petiții din perspectiva de mediu. Uh, după care voi da cuvântul colegului meu de la Digi pentru politică urbană și regională pentru a vorbi despre posibilul aspect referitor la finanțarea europeană și, în ultimul rând, colegul meu de la Digi Concurență va lua cuvântul pentru a vorbi despre posibilele ajutoare de stat. După cum vă spuneam, e vorba de două petiții înaintate de petiționari diferiți, care reprezintă asociații diferite, dar care, am putea spune, au același obiectiv. Având în vedere că ambele se, ocup, se opun acelui uh, proiect uh, privind uh, planul de construire a unui circuit feroviar pentru teste la Antequera din provincia Malaga, din comunitatea autonomă Andalusia din Spania un uh, proces, un uh, proiect cunoscut sub, uh, mai degrabă sub numele unui circuit feroviar, Antecherea. Acest proiect prevede construirea unui circuit de uh, teste pentru uh, materialul feroviar de înaltă viteză. De asemenea, aici s-ar testa material rulant și uh, s-ar uh, desfășura activități de inovare și cercetare în sectorul feroviar. Uh, sunt vizate mai multe comunități din vecinătatea Antecherea. ADIF, compania publică care aparține Ministerului Dezvoltării uh, al Guvernului Spaniol, este cel care promovează acest proiect. Pe scurt, uh, petiționarii se opun acestui proiect, având în vedere posibilele efecte negative care l ar putea avea de pildă fragmentarea teritoriului, mai ales având în vedere că e vorba de o zonă cu o um, intensă activitate uh, agricolă, zona uh, din jurul Antechera. Se opun de asemenea efectelor, repercursiunilor de mediu. Prin urmare, petiționarii se opun uh, dezvoltării acestui proiect. Din uh, punctul de vedere al DigiMediu, în urma analizării acestor petiții, noi am deschis o anchetă formală, am luat legătura cu autoritățile spaniole, le-am cerut informații referitoare la acest proiect și la felul în care se aplică acele directive de mediu care s-ar putea aplica. Pe scurt, directiva privind impactul de mediu și directiva privind protecția mediului, protecția animalelor și a, protecția păsărilor, îmi cer scuze, și protecția habitatelor. A avut loc apoi un schimb de informații între comisie și autoritățile spaniole. În ultimii ani am primit uh, răspunsuri din partea Ministerului Dezvoltării, uh, în concret uh, ADIV, și din partea Guvernului Regional al Andalusiei. S-a făcut un studiu de mediu al acestui proiect înainte de adoptarea lui în noiembrie 2011, Ministerul Mediului a finalizat studiu, studiu care a fost uh, publicat uh, în monitorul oficial la finele anului 2011. Autoritățile spaniole afirmă că proiectul nu are repercusiune asupra rețelei Natura 2000 pentru că traiectoria acestui um, proiect evită zonele de interes de mediu. În urma analizei cazului, serviciile Comisiei, Servicia pentru Mediu, nu a putut constata uh, o încălcare a normelor în vigoare. Trebuie de asemenea să vă atrag atenția că există îndoieli referitoare la realizarea acestui proiect, așa cum s-a amintit mai devreme. Prin urmare, Digimediu a închis această anchetă, ea nu poate rămâne deschisă la nesfârșit. În cele din urmă trebuie să vă comunic că acest proiect a făcut obiectul uh, unui număr de recursuri în fața instanței naționale, proces înaintate de uh, diferite organizații civile, atât uh, în civil cât și în contenciosul penal. Anumite procese sunt în continuare pe rol și vizează chestiuni care merg dincolo de simpla aplicarea unor dispoziții de mediu ale legislației europene. După ce am trecut în vedere aceste norme de mediu, am să dau cuvântul colegului meu care se ocupă de politica regională pentru a vă prezenta implicațiile referitoare la o posibilă finanțare comunitară a proiectului. Mulțumesc! Thank you very much. And I think I'll, I'll... Mulțumesc foarte mult uh, și o să, deja, o să dau cuvântul colegului dumneavoastră imediat și apoi reprezentantului de la Direcția Generală pentru Concurență. Și vă rog frumos să fiți cât se poate de succinți, fiindcă ne-am depășit timpul alocat deja. Bună tardes. În reprezentație. Bună ziua. Eu reprezint uh, Directoratul pentru Politica Regională și Politica Urbană. Ca atare vă prezint informații referitoare la acest uh, proiect. Uh, așa cum este el definit în uh, cadrul uh, normelor uh, Fondului pentru Dezvoltare Regională. Este un proiect important pentru că finanțarea europeană depășește 50 de milioane de euro. Este un proiect care a fost înaintat de Spania în decembrie 2011 în cadrul proiectului operativ pentru fondul tehnologic Ulterior, Comisia a făcut o serie de observații la adresa acestei propuneri în luna mai 2012. În acest interval s-a luat legătura cu um, agenți sociali care se opuneau acestui proiect, uh, mai concret asociații de mediu, uh, platforma împotriva acestui circuit, Noa la Nigio, de asemenea, asociații de agricultori uh, au înaintat uh, plângeri, petiții și întrebări uh, la adresa acestui uh, proiect amplu. În uh, fața cererilor adresate Comisiei, mai ales în ceea ce privește aspectele ce țin de dimensiunea de mediu, de finanțare, dimensiunea tehnică, Spania a răspuns parțial, însă Având în vedere că după un anumit interval nu a prezentat răspunsuri, Spania a luat în calcul posibilitatea de a retrage acest proiect și de a renunța la finanțare. Acest lucru s-a întâmplat în 2013. După această etapă, uh, Spania nu a răspuns în continuare la întrebări și având în vedere că proiectul nu putea fi finalizat, așa cum prevedea regulamentul, în cadrul perioadei uh, de eligibilitate, era vorba de jumătatea anului 2017, Spania a hotărât, prin urmare, să retragă acest proiect, care nu mai beneficia de finanțare europeană. Prin urmare, în perioada de finanțare 2007-2013, acest proiect nu a fost și nu va beneficia de finanțare europeană. Um, yeah. Good afternoon. Um, I'm here. Mulțumesc foarte mult reprezint DG Concurență și aș dori să vă dau câteva informații privind uh, aspectul ajutorului de stat. Autoritățile competente au uh, înființat uh, autoritățile de infrastructură în 2013 și spun că se acționează prin motive de siguranță legală, juridică, fiindcă Finanțarea acestei sume de 315 milioane de euro care se dorește a fi acoperită de bugetul Spaniei și FEDER nu va implica, nu va include și ajutor de stat. S-a spus că dacă Comisia va considera că această finanțare intră în sfera de aplicare a ajutorului de stat, va fi considerat uh, compatibil în conformitate cu regulile privind infrastructura proiectelor de cercetare și dezvoltare. Comisia a desfășurat o evaluare preliminară în urma acestei notificări și în martie 2015 Comisia a demarat procedura oficială, anchete oficiale, pentru că a constatat că, că um, finanțarea uh, publică ar reprezenta asistență de stat, în ciuda celor spuse de autoritățile spaniole și nu, se, și nu, sunt, nu este în conformitate cu regulile privind asistența de stat a infrastructurii de cercetare și dezvoltare. Proiectul s-ar putea să, să nu fie necesar în, uh, în, într-un scop comun, având un scop comun și pentru a, pentru a redresa problemele pieței comune. Și Comisia a considerat că nu este nevoie de o astfel de, de circuit de testare și că acest, această asistență, acest ajutor financiar, va avea un rol de stimulent uh, în cadrul acestui proiect, dar fiindcă nu se întrevedea finanțare privată. Și regulile în ceea ce privește intensitatea maximă în cadrul uh, infrastructurii de cercetare și dezvoltare, s-a considerat că acestea nu sunt respectate. În această procedură formală, oficială de demarare a anchetei, care este încă în derulare, uh, atât uh, autoritățile spaniole și, cât și părțile pieței private și uh, posibilii concurenți a acestui circuit și-au uh, transmis comentariile. Cum am spus, ancheta este încă în derulare. Analizăm la ora actuală rezultatele pe care le avem și informațiile pe care le-am obținut uh, pe parcursul acestei perioade de anchete și sperăm că se va lua o decizie până în această primăvară. Vă mulțumesc. Fine, I would like to open the floor to Acum dau cuvântul eurodeputaților pentru a participa la această dezbatere. Doamna Albiol, veți, veți uh, lua cuvântul la finalul dezbaterilor după ce ceilalți colegi își vor exprima punctele de vedere, pentru că reprezentați și petiționarul. Al doilea petiționar nu este astăzi aici, așa că va trebui să discutăm împreună cele două petiții. Am, uh, dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Foarte bine. Atunci vă dau din nou cuvântul. Gracias. No, sim Mulțumesc. Foarte pe scurt, cred că e un exemplu referitor la felul în care lupta unor organizații civice dă roade în cele din urmă. Era vorba de un proiect um, care urma să aibă repercursiuni asupra sectorului agrar, asupra mediului și în cele din urmă, grație activității acestei platforme care se opunea, se opunea circuitului feroviar, proiectul a fost uh, oprit, comisia a deschis o anchetă și cred că în cele din urmă trebuie să ne felicităm pentru că uneori inițiativele sociale dau roade și cred că uh, petiția poate fi închisă pentru că procesul, uh, proiectul nu a solicitat finanțare pentru intervalul 2007-2013, dar dacă ulterior se decide redeschiderea proiectului, uh, petiția poate fi redeschisă. Doamna Cabeson, vă rog foarte pe scurt. Cred că proiectul este unul care, deși nu beneficiază de finanțare europeană, este unul cu impact economic considerabil în zonă și, de cum a, și având în vedere, cum a spus Comisia, din punct de vedere de mediu, nu apar contradicții cu legislația în vigoare în domeniul de mediu. Nu există probleme prin urmare s-a dovedit foarte clar că problema este una ce ține de finanțare, care este finanțarea compatibilă cu proiect și cu fondurile existente. Putem spune că există un interes economic prin urmare. Diferă însă interesul care ar putea să existe din partea guvernului național. În ceea ce privește închiderea sau nu a petiției, dacă se închide și se redeschide ulterior, dacă se uh, cere încă o dată finanțare pentru proiect, uh, eu cred că e un lucru viabil dacă vorbim, bineînțeles, de același lucru, uh, viabilitate sau incompatibilitate cu fondurile. Dacă comisia ar considera uh, Uh, de pildă că uh, aici nu se încadrează în criteriile existente, petiția n-ar trebui să se deschidă. Oricum, trebuie să vedem dacă se respectă criteriile care guvernează fondurile. Se pare că lansăm aici o dezbatere între colegii spanioli. Vă rog să fiți succinți. Înțeleg că petiția nu se referă doar la fonduri, petiția viza mai multe aspecte viza mai multe subiecte prin urmare, precum uh, problema că anumite comunități uh, erau închise de acest circuit feroviar, prin urmare comunitatea regională era fragmentată, existau repercursiuni de mediu, o serie de întrebări care rămân deschise. Eu înțeleg că dacă proiectul se uh, va prezenta încă o dată în viitor, dacă se solicită încă o dată finanțare, se vor redeschide aceleași probleme, aceleași întrebări, care sunt uh, prezentate în petiție, așa cum este ea prezentată în forma actuală. După cum am spus, petițiile sunt diferite. Cea de-a doua se concentrează mai mult pe aspectele de concurență, iar prima parte pentru care ați reprezentant uh, petiționarul se concentrează pe mai multe subiecte. Uh, proiectul însuși a fost uh, pus sub semnul întrebării. Cred că ceea ce putem să facem noi în acest caz este să ne bucurăm că există o comisie de petiții în uh, instituțiile europene. Această comisie a făcut eforturi pentru a aduce lumină în acest caz delicat din mai multe perspective. Așa cum a spus doamna Albiol pe bună dreptate. Noi ne-am făcut treaba, comisia este pe cale să își facă treaba, dar comisia de petiții și-a îndeplinit rolul și putem să închidem ambele petiții. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, asta intenționez eu să fac. Vă mulțumesc foarte mult și haideți să mergem mai departe. To the next item, which... Trecem la următorul punct și anume avizul privind recunoașterea transfrontalieră a adopțiilor. După cum știți, în luna mai, Comisia l-a desemnat pe domnul Marias ca raportor pentru avizul privind uh, raportul din proprie inițiativă al Comisiei Jurii privind recunoașterea transfrontalieră a adopțiilor. Ideea era să ținem cont de petițiile pe care le-am primit și în cazul adopțiilor fără acordul parental. Și asta a fost rezultatul vizitei noastre la Londra în luna noiembrie anul trecut. A fost o vizită foarte fructoasă, de altfel. Proiectul de aviz va fi disponibil colegilor în toate limbile în curând. Nu avem uh, puncte de vedere divergente, așa că îi dau cuvântul uh, domnului Marias pe scurt, după care voi da cuvântul colegilor. Haideți uh, să nu ne lungim foarte mult pentru că nu mai avem timp. Domnule Marias, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc, uh, în primul rând, uh, raportorilor din celelalte grupuri politice cu care am lucrat foarte bine la elaborarea acestui aviz și aș dori să mulțumesc și secretariatului comisiei noastre, care ne-a ajutat să ajungem la un text care întrunește consensul. Și mă refer aici la recunoașterea internațională a adopțiilor. Este un subiect foarte important și au existat uh, foarte multe petiții pe această temă în cadrul comisiei noastre. Și uh, Există probleme, mai ales când avem de-a face cu adopții fără acordul părinților biologici. Aceasta este o altă problemă foarte importantă. Cred că suntem cu toții de acord că, indiferent de decizie, fie că este vorba despre recunoaștere internațională, fie despre alte cazuri, trebuie să prevaleze interesul superior al copilului. Acesta este aspectul fundamental. Apoi, trebuie să existe și certitudine juridică. Trebuie să știm uh, exact care este cadrul juridic aplicabil uh, de la caz la caz. Trebuie să se respecte dreptul european, mai ales în ceea ce privește naționalitatea naționalitatea sau cetățenia europeană atrage după sine o serie de drepturi, atât pentru părinți cât și pentru copii. odată ce ai naționalitatea unui stat membru al uh, Uniunii Europene, ești cetățean european și ai o serie de drepturi. Apoi, uh, trebuie să simplificăm procedurile administrative. Și să facem față consecințelor adopțiilor care se fac fără consimțământul, uh, consimțământul părinților biologici este un subiect uh, care merită atenția noastră. Apoi uh, trebuie să respectăm uh, și prevederile regulamentului 2201 din 2003 în cazul adopțiilor. Părinții uh, biologici și rudele apropiate ale acestora trebuie să aibă posibilitatea de a adopta copii. Atât am avut de spus și sper că vom putea să ne punem de acord rapid. Doamna președintă, vă mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul raportelor din umbră. În primul rând, doamna Pitera. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Międzynarodowe adopcje. Mulțumesc, doamnă președinte. Adopțiile internaționale sunt reglementate de Convenția de la Haga și, în acest caz, vorbim despre o recunoaștere automată. Așadar, există certitudine juridică, dar există o problemă în ceea ce privește recunoașterea adopțiilor naționale, în uh, ceea ce privește relațiile între statele membre. Să spunem că părinții hotărăsc să se mute apoi într-un alt stat membru. În acest caz nu există o recunoaștere automată și regulamentul Bruxelles 2 nu reglementează acest subiect. Asta ar putea fi un obstacol în calea liberei circulații a persoanelor. Și am să vă dau și un exemplu. Să spunem că părinții hotărăsc să se mute într-un alt stat membru al Uniunii Europene din orice motiv. Depinde de ei, nu contează care este motivul. Însă, în țara în care vor să se mute, adopția nu este recunoscută. În acest caz, familia nu poate să primească indemnizații pentru copil, nu poate să înregistreze copilul, la autoritățile locale nu poate să înscrie copilul la școală, nu beneficiază de asigurare de sănătate pentru copil și așa mai departe. Există tot felul de reglementări în statele membre ale Uniunii Europene în domeniul adopțiilor, iar vârstele de, limitele de vârstă sunt diferite. De exemplu, limita de vârstă este diferită în Italia uh, și în Polonia. Apoi, definiția familiei poate că diferă de la o țară la alta. Unele state membre recunosc cuplurile de homosexuali ca familii. Însă, în alte țări, numai cuplurile heterosexuale sunt recunoscute ca reprezentând o familie. De asemenea, există și reguli referitoare la copiii adoptabili. Regula potrivit uh, căreia părinții biologici trebuie să-și dea uh, acordul diferă. În alte țări, uh, instanța trebuie să se pronunțe. Așadar, trebuie să răspundem la o întrebare de bază avem nevoie de o recunoaștere automată în Uniunea Europeană și dacă da, cum ar trebui să arate și dacă nu, cum altfel am putea să rezolvăm problema cu care ne confruntăm. Raportorul crede că ar trebui să avem uh, reguli jurisdicționale obligatorii, așa cum avem în regulamentul Bruxelles 2. Toate aceste întrebări trebuie să-și găsească un răspuns. Wow! Acum chiar ne punem pe discutat. Aș dori acum să dau cuvântul doamnei Cabeson în numele colegului Coțolino, care nu a reușit să ajungă. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fac și eu uh, o observație și aș dori să răspund, de fapt, uh, la una dintre întrebările adresate de colega mea și anume garanția interesului uh, superior al minorului. Acesta este principiul primordial pe care trebuie să-l protejăm. Din păcate, acest principiu și acest drept nu este garantat în practic întotdeauna. Potrivit articolului 21 din uh, Convenția ONU referitoare la drepturile copilului, se menționează uh, faptul că trebuie luate toate măsurile necesare pentru a evita traficul de copii, traficul de minori. Este o problemă pe care am observat-o și în legătură cu uh, valurile de migranți, de refugiați. De refugiați. Apoi, recunoașterea la nivel național și internațional. Convenția de la Haga trebuie respectată de asemenea și trebuie armonizate regulile în acest domeniu, astfel încât să se rezolve probleme care țin de conflictul de jurisdicții. În plus, trebuie să se evite practicile de vindere și cumpărare a copilor. De asemenea, atunci când există și un element internațional al adopțiilor, este foarte important să ne asigurăm că uh, se furnizează informațiile corespunzătoare și că toate părțile participă la această procedură. Și, bineînțeles, pe tot parcursul procesului, copilul uh, trebuie să fie ascultat și aș dori să mă refer la jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului, care spune că în cazuri de conflict, interesul uh, superior al copilului prevalează în față de cel al uh, părintelui. De asemenea, trebuie să ținem cont și de realitățile sociale din cazurile de adopții. Știm că aceste condiții diferă de la un caz la altul și este important să ne asigurăm că atunci când avem uh, astfel de cazuri uh, de părinți care vor să adopte copii, să ține cont de toate aceste chestiuni. Da, vrem armonizare, dar să ținem mereu de circumstanțele specifice. Mulțumesc. Eleonora, vrei să intervii în calitate de coordonator din partea FDD? Da. Mulțumesc. Da, mulțumesc, doamnă președinte. cred că trebuie evidențiat un lucru și anume competența pe care o avem. Există anumite dimensiuni legislative care țin de legislația europeană și, bineînțeles, trebuie să ținem cont de aceste prevederi, să vedem dacă putem interveni pentru a îmbunătăți situația și mă refer aici la bunăstarea copilului. Dar există și alte instrumente pe care le putem uh, utiliza astfel încât să asigurăm uh, bunăstarea copiilor. Iar uh, recunoașterea deciziilor privind adopțiile este un domeniu important. Și în aceste domenii Chiar dacă nu vorbim despre legislație propriu-zisă, Comisia poate să-și aducă contribuția. Sunt de acord cu ceea ce a spus raportorul și aș vrea să mai adaug câteva aspecte. În primul rând, aș dori să mă refer la necesitatea unei recunoașteri automate a deciziilor privind adopțiile, astfel încât să avem armonizare pe teritoriul Uniunii Europene, pentru că în momentul de față lucrurile nu stau așa. Și uh, cred că am putea să intrăm în mai multe detalii în ceea ce privește această practică pe baza petițiilor pe care le-am primit și pe baza vizitelor uh, constatatoare în care am mers. Există foarte multe uh, diferențe și există foarte multe dimensiuni ale acestui proces. Există situații, există părinți uh, care uh, se află în situații dificile. Și uh, de asemenea, este necesar ca instituțiile naționale și europene să ofere sprijin și de ordin financiar, dar și de altă natură, astfel încât uh, părinții să-și poată asuma responsabilitățile. Cred că trebuie să se ofere asistență pentru restaurarea uh, capacității părinților de a fi părinți buni. In molte occasioni il problema. Apoi uh, există și acest concept al interesului uh, superior al copilului. Poate că nu putem să dăm o definiție foarte clară a acestui concept, pentru că este un concept care lasă loc uh, foarte multor interpretări, mai ales dacă ținem cont de contextul cultural al copilului trebuie să aprofundăm cât mai mult acest subiect astfel încât uh, să știm clar ce, la ce ne referim când spunem interesul superior al copilului. Și un uh, ultim aspect asupra căruia aș dori să vă atrag atenția, stimați colegi, se referă la armonizarea statutului adopțiilor. În plus însă, trebuie să ținem cont de practici și de cutume în statele membre. De exemplu, în unele cazuri uh, custodia este temporară, dar um, apoi se dorește permanentizarea sa. În unele cazuri se vorbește despre adopție forțată, fără consimțământul părinților biologici. Am văzut astfel de cazuri în Regatul Unit în vizitele noastre. Dar există situații similare și în alte state membre. De aceea este nevoie să uh, Uh, vedem uh, care este delimitarea între custodia temporară și custodia pe termen lung. Este un lucru foarte important uh, care s-a regăsit în multe petiții pe care le-am primit. Mulțumesc, Eleonora, și acum dau cuvântul lui Eduard. Merci, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, trebuie să fie un aviz consensual, dar moravurile uh, Uh, evoluează și trebuie să putem anticipa noile să anticipăm petițiile viitoare pe care le vom primi. Eu uh, uh, am un caz, uh, acum nu știu dacă trebuie să vorbim uh, uh, cu, cu părinții, eu vreau să vorbesc despre uh, mamele surogat uh, și aici există un adevărat vid juridic. Uh, și în uh, unele uh, țări, în unele țări și, și recunoașterea copilului este contestată. Și aceasta este o formă de adopție care, bineînțeles, este diferită de mm, adopțiile obișnuite, dar uh, în momentul în care legislația evoluează, în bine sau în rău, mă rog, nu, nu îmi dau eu părerea, cred că ar trebui să mm, ajutăm viitorii părinți să înțeleagă mai bine lucrurile, să-i ajutăm uh, să vadă cum uh, pot să își apere drepturile, fiindcă care este statutul uh, unui copil care se naște prin această procedură? Nu prea știe nimeni. La ora actuală se cască un vid juridic uh, care face obiectul multor dezbateri înflăcărate uneori. Deci, iată, vreau să, vreau să lansez acest subiect în discuție. E discuția nimerită aici, nu știu, las hotărârea aceasta pe mâna uh, raportului nostru. Mulțumesc! Cred că domnul Marias a formulat foarte bine. A spus că ce, facem noi, ce, ce se face aici trebuie să fie în interesul copilului, ceea ce este o exprimare și precisă și vagă în același timp, așa cum este întreaga dezbatere privind acest uh, subiect. Vă rog să nu uitați că E un aviz, nu se scrie, domnul Marias, un roman. Doar un aviz. Deci să nu, să nu le întindem prea mult. Și nu uitați că s-a dorit instituirea așa unui grup de lucru privind problemele copiilor. Vă rog deci să nu ne îndepărtăm prea mult de la subiect. Dorește cineva să mai adauge ceva? Probabil că nimic, dar fiindcă e un aviz. Teacher, um, no, I will not take the floor, but we have another... Nu, nu, avem, nu vrem să luăm cuvântul. Mâine o să avem un punct uh, asemănător și o să văd mâine ce se întâmplă acolo. Data, sigur. Și uh, vă urez bun venit deja pentru discuțiile de, la discuțiile de mâine. Toate la timpul lor chiar și această dezbatere. Bun, să ne uităm acum la calendar. Mai vreți să luați cuvântul? Mm, bine, dar vă rog foarte pe scurt. Da, foarte pe scurt. Voiam să răspund colegilor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, sunt de acord cu doamna Cabeson, cu ce spune domnia sa fiindcă a vorbit despre traficul cu copii, despre numărul mare de copii care uh, circulă dintr-o parte în cealaltă și dat fiind uh, criza migrației, criza refugiaților. Și asistăm la acest lucru și pe insulele Lesbos și nu numai și la granița cu Firom, acolo vedem un număr foarte mare de copii, dintre care cea mai mare sunt neînsoțiți. E doar un aviz, bineînțeles, și, și de raport se ocupă jurii. Jurii este comisia competentă pe fond pe marginea acestui subiect. Hai să nu uităm acest lucru. Colegilor de la PP vreau să le spun că a vorbit cineva despre cetățenia europeană. spunându-se că aceasta este baza pe care putem să abordăm unele chestiuni. E vorba despre libertatea de circulație a cetățenilor. Și am, ascult, am uh, fost foarte atent la exemplele date de colegii de la PP, de colegul de la PP, raportor din umbră, că sunt cetățeni care se duc un alt stat membru, unde adopțiile s-ar putea să nu fie recunoscute. Iar asta pune punctul pe ei în ceea ce privește cetățenia europeană. Dacă te duci într-o altă țară, sunt uh, unele, în unele hotărâri ale CEJ spun că cetățenia este baza unor drepturi civile și dacă vine vorba de nerecunoașterea drepturilor, unui, drepturile, drepturilor copiilor și a deciziilor privind adopțiile, dacă acest lucru nu se va recunoaște, atunci vor apărea mari probleme și se poate se pot folosi aceste prevederi privind cetățenia pentru a se recunoaște aceste decizii. Asta nu înseamnă că dorim o armonizare generală, ci este un element care ne amintește că cetățenia este deja consfințită în tratate. Când vine vorba despre exemplele ce a întâmplat în uh, taberele de refugiați și deciziile din Germania și deciziile din uh, uh, Marea Britanie și m-am surogat. Această chestiune a fost acoperită de legislația Elena. Se găsește în legislația Elena. dar trebuie să vedem cum stau lucrurile și în, cea, și în celelalte state membre. Avem acum o ocazie să vedem cum stau lucrurile și în, cea, în celelalte state membre. Cu titlul informativ vreau să vă spun că eu sunt membru al grupului de lucru privind drepturile copiilor Doamna Cabeson este vicepreședinte, mediu supleant. Doamna Carson, mă scuzați, este, va fi membru de plin pentru grupul de lucru și eu voi fi membru supleant. Mulțumesc, domnule Marias, și vă urez mult succes cu eforturile noastre de publicist. Which is... O să vă spun uh, care este calendarul. 3 martie termenul limită pentru depunerea amendamentelor vot la PETI pe 19 aprilie și dosarul la în plenară pe săptămâna 23 iunie. Nu s-a confirmat încă, dar uh, așa cred că se va întâmpla. Vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați ocupat de acest subiect important. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. A, ah, nu, nu, mie îmi vine acum plăcerea de a vă vorbi despre avizul privind uh, raportul anual uh, al Comisiei privind monitorizarea aplicației, aplicării legislației europene. Eu uh, sunt raportor pentru acest proiect de aviz. Este un subiect foarte important, după cum știți, pentru comisia noastră și, și uh, contribuția noastră va fi foarte valoroasă pentru jurii comisia competentă pe fond. Trebuie să nu uităm că statele membre sunt răspunzătoare pentru transpunerea directivei în timp util și în mod corect și um, în ceea ce privește aplicarea corectă a legislației europene pe de-a întregul. Dar uh, noi constatăm uh, prin intermediul petițiilor că există în continuare transpunere uh, incompletă, defectoasă sau întârziat uh, a legislației europene. Trebuie să facă mai mult, iar Comisia monitorizează aplicarea legislației europene și se asigură că legislația respect, că, că legea națională respectă legislația europeană. Iată de ce o mai bună reglementare și controlul uh, stării de sănătății legislative sunt foarte importante. Iată de ce o, o îmbunătățire a calității legislației europene este dorită de noi toți. Vreau să vă spun că, în egală măsură, Așa cum am spus uh, și la punctul anterior, este vorba despre un aviz, nu un roman. Deci uh, sperăm că nu ne vom întinde prea mult în acest, uh, cu acest document și va fi scurt și la obiect, concentrându-ne pe contribuția noastră privind chestiuni din, ce decur din petițiile pe care le-am primit. Sunt convinsă că um, părerile dumneavoastră vor îmbunătăți textul și aș din, aștept cu nerăbdare să colaborăm strâns pentru a finaliza acest aviz. Termenul pentru depunerea amendamentelor este pe 3 martie. Vă prezint acum calendarul. La PETI vom vota pe 19 aprilie și apoi va ajunge în plen dosarul în săptămâna din iunie, 23 iunie. Dorește cineva să ia cuvântul? Raportorii din umbră, începând cu PP, domnul Jacques, domnule Jacques, nu, doiți, Dacă doiți să spuneți, nu e, nu e musai, dar da, foarte pe scurt. Cecilia, în linii mari, viziunea și recomandările tale nu ne pun probleme, fiindcă avem în vedere, avem în vedere posibilitatea de a, în, de a înainta niște mici amendamente cu detalii pe care ți le vom trimite până pe 3 martie. Mulțumesc, Eduard. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu mă eu reprezint aici pe Maren Mizi, raportor din umbră, deci devin raportor în locul ei și vreau să vă citesc pe scurt uh, observațiile privind acest aviz. Colega mea, colega mea, deci, uh, este de acord în linii mari cu dumneavoastră. Acest aviz insistă pe importanța petițiilor înaintate de cetățeni, așa cum trebuie, de întreprindere și societatea civilă, ca o modalitate de a urmări și monitoriza buna aplicare a legislației europene. E foarte bine că se ține cont de, că Comisia Europeană a, țin, a ținut cont de solicitarea petică sau oferi garanții administrative petiționarilor, fie că este vorba despre solicitare de informații sau de acte de notificare. Propunerea dumneavoastră, domnul președinte, ține cont și de impactul pozitiv al proiectului pilot din acest domeniu și face o sugestie utilă pentru îmbătățirea acestuia în ceea ce privește dimensiunea informații cu privire la petiții. Dar, Colega mea va face unele mici modificări pentru a-și aduce contribuția pozitivă la spiritul bun al acestui aviz. De pildă, aplicarea concretă și eficace a dreptului european reprezintă în continuare o problemă. Doamna raportor din umbră consideră că putem să ajungem la un nivel de punere în aplicare și de interpretare a dreptului și a legislației existente mai omogene. Pune accent mai ales pe aplicarea coerentă și uniformă la un nivel corect de punere aplicare și de control, pe o supraveghere regul, în mod regulat și uh, accent pus pe indicatorii calitativ și cantitativ, cât și pe sistemele de, de referință și schimbul de bune practici. Precum și în cele din urmă, trebuie să avem o politică de, de toleranță zero față de statele membre care nu aplică standardele europene. În întregul proces, statele membre joacă un rol extrem de important și este foarte important să nu se, pre, să, să nu se precupețească niciun efort din partea lor pentru a pune în aplicare uh, conform care, calendarului și în termeni preciși uh, acest, uh, aceste reguli în interesul cetățenilor europeni. Sper că nu citesc prea repede pentru interpretare. Comisia Europeană trebuie să urmească în continuare legislația uh, și să o controleze chiar și după transpunere, trebuie să fie monitorizat modul în care se pun în aplicare regulile europene în practică, să se asigure că cetățenii, întreprinderile și uh, au capacitatea de a-și exercita drepturile, trebuie să ofere mecanisme de apel pentru cetățenii care consideră că drepturile lor au fost călcate în picioare. Informațiile reprezintă un alt punct important pentru colega mea, mai ales accesul la, forma, la informații și la transparență, mai ales în ceea ce privește implicarea Comisiei Europene pe lângă Comisia pentru Peti. Mai mult, Comisia Europeană trebuie să implice mai mult petiționarii în procedurile pilot uh, și să înlesnească dialogul între cetățeni și autoritățile naționale vizate. Iar în cele din urmă, în ceea ce privește inițiativele uh, REFIT și Better Regulation, despre care s-a uh, făcut referire de către Comisia Europeană și raportor, pentru grupul nostru politic trebuie să se garanteze ca egalitatea între sexe, precum și drepturile sociale, de mediu, uh, laborale și de consum nu vor fi slăbite de către acest proces. Această inițiativă ar trebui să se bazeze pe criterii clare și concrete în ceea ce privește impactul direct și indirect asupra fiecare element din legislația noastră care se ocupă nu numai de costuri, dar și de profit și plus valoarea acestei legislații. Această analiză a randamentului nu trebuie să se limiteze la elementele economice, ci să includă și aspecte sociale și de mediu. Dacă nu, s-ar putea să crească din nou numărul, să crească și mai mult numărul de petiții europene pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult în numele colegei mele, vă mulțumesc și eu, mulțumesc um, și colegii mele pentru că s-au ocupat s-a plecat atât de mult asupra acestui aviz, acest lucru mă încântă deosebit. Mulțumesc. Eleonora, vrei să iei cuvântul? No, Monsieur Marias. Nu, domnul Marias mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu principiile generale care au fost subliniate și expuse în acest aviz prezentat astăzi. Vom înainta amendamente în timp util. Vreau să vă spun doar că toată chestiunea monitorizării legislației și a hotărârilor judecătorești de la ce și toate acestea sunt importante și joacă un rol aici, fiindcă am primit atât de multe petiții de la cetățeni și apoi avem discuții aici și comisia se manifestă, există și posibilitatea procedurilor pentru încălcare și care este un element de descurajare. Dar comisia noastră sprijină comisia, fiindcă noi tragem semnalul de alarmă, noi atragem atenția comisiei asupra unor lucruri și îndrumarea noastră este întotdeauna ghidată de prevederile tratatului. Există o anumită capacitate de discreție pe care o are comisia Comisia este cea care trebuie să hotărască dacă va demara procedura pentru încălcare. Dar nu cred că acest lucru, dar nu cred că această putere discreționară a Comisiei ar trebui să fie prea vastă, fiindcă uh, lucrurile sunt uh, mai, nu sunt atât de clare. Haideți să nu-i dăm uh, mână liberă atât de mult comisie, atâta, atâta marjă de discreție, fiindcă vorbim aici despre drepturi pe care le au cetățenii și care decurg din tratate. Și noi eh, nu facem decât să transmitem mai departe aceste cazuri comisiei, iar comisia nu poate să hotărască singură de capul ei eh, cine eh, să, să aleagă care sunt dintre cazurile pe care le înaintăm noi. E vorba aici de respectarea prevederilor tratatului. Și voi ne câteva amendamente în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? No? Fine, then let's move. Că nu, atunci trecem mai departe la următorul punct, avizul privind punerea în aplicare a Convenției Europene privind drepturile persoanelor cu handicap, mai ales în ceea ce privește uh, Comisia UNCRPD, dau cuvântul raportorului doamna Rosa. cum o să vezi, Mulțumesc foarte mult. După cum știți, Uniunea Europeană a semnat Convenția Drepturilor Persoanelor cu Handicap. În luna august a acestui an, ONU a revizuit implementarea acestor, acestei convenții de către statele membre. S-au adoptat o serie de observații cu caracter final, care fac acum obiectul uh, dezbaterilor. E vorba de recomandări pe care ONU le-a adresat tuturor statelor membre, inclusiv Uniunii Europene, pentru a uh, pune într-adevăr în aplicare convenția. Noi am creat în interiorul Parlamentului European un grup de lucru pentru a ne pune de acord și pentru a studia aceste recomandări. Există apoi un grup mai amplu la care aparte și ombudsmanul, reprezentanța ai comisiei și um, s-a cerut uh, urmărirea acestor uh, noi recomandări. În raport eu fac trimitere la observațiile ONU 76 și 77, se vorbește acolo de un cadru de supraveghere independent, e nevoie ca Comisia PETI să facă parte din acest cadru de supraveghere. Acum discutăm dacă Parlamentul trebuie să se implice sau nu. Eu cred că Parlamentul trebuie să se implice, pentru că Parlamentul nu are o funcție Uh, cu caracter executiv, așa cum are Comisia, ci Parlamentul are o funcție de control asupra Comisiei. Comisia cheie în Parlamentul European este Comisia PETI, pentru că este singura care are răspunderea de a vegea la respectarea drepturilor cetățenilor și de a răspunde petițiilor acestora. Prin urmare, avem răspunderea de a proteja cetățenii atunci când se înregistrează o încălcare a drepturilor omului. Cu alte cuvinte, Comisia PETI, împreună cu Ombudsmanul European, reprezintă instrumentul instituțional al Uniunii Europene menit să protejeze cu adevărat aceste drepturi uh, ale omului. E vorba de instrumente independente. Încep raportul uh, recomandând Comisia PETI ca membru al acestei comisii uh, pentru supraveghere. În continuare vorbim de accesibilitate. Cerem ca recomandările ONU în ceea ce privește obligația ca toate comisiile parlamentare să poată fi ușor accesibile, această obligație, așadar, aceste obligații să-i se dea curs, să se um, comunice, toate, ori toate comunicările comisiilor să fie disponibile atât uh, în format braille și într-un format accesibil pentru persoanele cu dezabilități. În ceea ce privește achizițiile publice și în ceea ce privește personalul angajat, să se țină cont uh, de includerea persoanelor cu dezabilități. În acest sens, salutăm adoptarea pe 2 decembrie a raportului european referitor la persoanele cu dezabilități. Salutăm acest document. Um, nu credem că e de ajuns, însă salutăm existența acestea pentru că deja era nevoie de mult timp. Salutăm folosirea fondurilor structurale în ceea ce privește deschiderea accesului vorbim de asemenea despre educația cu caracter inclusiv pentru ca toată lumea să fie inclusă, să nu existe o segregare. Facem de asemenea trimitere la tratatul de la Marrakesh pentru ca toate operele publicate să fie accesibile persoanelor cu dezabilități. Știți că este un subiect care a fost discutat intens în această comisie, a fost discutat și în plen, este un subiect de care s-a ocupat și Comisia Jurii, însă atragem atenția asupra acestui lucru pentru că acest, uh, așa a făcut și ONU în luna august. În concluzie, acest aviz va fi redactat de asemenea de Comisia Libe, de Comisia Empel, de Comisia FAM. Eu uh, redactez acest aviz la PETI, dar știți că și la FAM mă ocup de acest subiect. Sunt uh, vicepreședinta grupului pentru persoanele cu dezabilități. Uh, în cadrul uh, rețelei de cooperare care s-a creat în Parlament, uh, un grup care nu a fost autorizat, dar luptăm în acest sens, credem că ar trebui să beneficiem de mai multe mijloace pentru că este un subiect cu adevărat important. Observațiile pe care le-a făcut uh, ONU trebuie analizate, e o chemare la adresa statelor membre, acestea s-au relaxat un pic în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor, iar noi trebuie să Uh, dăm dovadă de un rol exemplar în respectarea acestor observații finale. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este de 3 martie, prin urmare vă rog să veniți cu orice observație. Pe data de 19 aprilie vom vota la comisie. Mulțumesc, Rosa. Acum aș dori să văd uh, ce au despus raportorii din umbră pentru SID Soledad. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, Rosa, este un proiect de aviz destul de amplu, vom veni, bineînțeles, cu amendamente pentru că, uh, deși e amplu și include multe subiecte, sunt evident numeroase subiectele delicate care uh, considerăm că ar trebui incluse. În ceea ce privește forma, vom cere ratificarea um, aceste convenții de către statele membre care încă nu au făcut acest lucru. Credem că este un punct de pornire important și ca în fiecare stat membru să există o entitate pe care să o poată contacta persoane cu dezabilități sau grupurile de persoane și care să informeze cetățenii cu privire la drepturile lor. În continuare, subiectele pe care dorim să le scoatem în evidență, în primul rând subiectul copiilor, Credem că este important ca aceștia să fie scoși în evidență, e important să li se oferă o educație timpurie și de calitate, iar uh, copiii cu dezabilități să fie incluși în orice activitate. Considerăm că aceștia sunt uh, o categorie extrem de vulnerabilă, mai ales în ceea ce privește uh, anumite probleme care ar putea apărea și comunicarea acestora. Credem că este important să se uh, creeze un cadru unde copiii să-și poată manifesta neliniștile sau orice probleme cu care s-ar putea confrunta. Considerăm de asemenea important să se țină cont de perspectiva de gen. Știm că femeile cu dezabilități se confruntă cu o discriminare dublă. Iată de ce este foarte important să se include măsuri menite să uh, combată discriminarea și să sprijine autonomia persoanelor cu dezabilități. În al doilea rând, credem că este foarte important să vorbim și de capacitatea juridică. Acele persoane care au dezabilități eh, de natură mm, psihosocială întâmpină dificultăți în ceea ce privește statutul autonom, independența și trebuie să vorbim aici despre statutul juridic și cum se aplică acesta. Considerăm că este important să asigurăm autonomia de plină acestor persoane, fie că e vorba de uh, dreptul de vot, uh, după cum știți, în multe state membre se interpretează în mod restrictiv această capacitate juridică. Adesea aceste persoane sunt uh, supuse unei tutele. Credem că este foarte important ca persoane cu dezabilități să beneficieze de uh, dreptul de a conduce în mod autonom uh, propria viață. În continuare, trebuie să scoatem în evidență situația persoanelor care se confruntă cu dificultăți economice. În general, um, puterea lor de cumpărare este mult mai mică și este important ca um, atunci când vine vorba de situația acestora, justiția să fie cât se poate de clară, fără niciun echivoc, să li se permită accesul gratuit și universal la persoanelor cu dezabilități la uh, justiție. Este de asemenea important să vorbească de familie, acele persoane care uh, le întrețin sau le ajută pe persoanele cu dezabilități. Cred că nu putem să ne limităm discursul doar la acestea din urmă, trebuie să uh, fim conștienți de toți cei care îi sprijină și acestora trebuie să li se conferă o vizibilitate sporită. Cu alte cuvinte, instituțiile trebuie să demareze diferite proiecte pentru ca acele persoane care oferă un sprijin familiar să beneficieze de compensație. În ceea ce privește sănătatea, Cred că este important să nu se facă nicio discriminare când vine vorba de accesul la îngrijiri medicale. Îndeosebi în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproducătoare, pentru că de multe ori considerăm că persoanele cu dezabilități aici au mai puține drepturi. Este important să asigurăm sănătatea sexuală și reproductivă a acestor persoane. De asemenea, trebuie să vorbim despre consimțământul informat în uh, chestiuni medicale pentru ca persoanele cu dezabilități să, să-și poată oferi consimțământul informat. Și în ultimul rând, cred că am putea vorbi despre un spațiu european uh, al accesibilității. Am cerut acest lucru și raportarea cere acest lucru în avizul domnei ei, nevoia ca uh, legislația europeană în acest sens uh, să fie aplicată de asemenea, cred că trebuie să vorbim de un spațiu european al accesibilității. Nu mă refer aici la bariere fizice, ci mă refer la o armonizare de unificarea uh, criteriilor și baremurilor în baza căreia se uh, stabilesc uh, clasificările de dezabilitate. De, de, credem că există criterii internaționale și e nevoie, prin urmare, să armonizăm aceste criterii. Iar în cele din urmă, subiectul digital, uh, închei, doamnă președinte, am uh, armonizat spațiul european digital și trebuie să scoatem în evidență faptul că nu se face nicio trimitere la persoanele cu dezabilități. Cred că trebuie să remediem această greșeală și um, trebuie să introducem, să încadrăm acest spațiu european persoanele cu dezabilități. That are really engaged in the subject, but mulțumesc că înțeleg că e un subiect care vă pasionează, dar uh, este doar un aviz, nu trebuie să discutăm despre toate, doar, pentru, doar despre elementele esențiale pentru uh, a ajuta procesul de elaborare. Beatrice, raportor de la ALDE, te rog, numai două minute. Yeah. And then um, Mr. Marias. Eu voi fi mai breve că... Eu am să fiu foarte succintă pentru că cred că suntem cu toții de acord în ceea ce privește abordarea vreau să-mi exprim uh, acordul față de abordarea prezentată de doamna Estaras. Doream doar să vă reamintesc cât este de important în această situație să ne bazăm pe un instrument cheie, precum uh, intergrupul. Cred că prin intermediul lui putem uh, desfășura o activitate importantă de integrare. De asemenea, doresc să reamintesc cât de important este să monitorizăm uh, consultările pe care le-a deschis Comisia referitor la uh, documentul privind accesibilitatea. Cred că este important să fim uh, foarte preciși în conținutul avizului, pentru că acesta trebuie să vină cu o valoare adăugată. Mulțumesc! Excellent! Thank you for bringing... Excelent! Mulțumesc foarte mult pentru că ai fost atât de succintă, Beatrice. Ai dat un exemplu foarte bun. Domnule Marias, sper că veți urma și dumneavoastră acest exemplu. Pot, πω ότι συμφωνούμε με τη γνωμοδότηση της κυρίας Σεσταρά Mulțumesc foarte mult. Aș vrea doar să vă spun că sunt și eu de acord uh, cu ceea ce spunea doamna Estaras în uh, avizul său. Am avut uh, discuții pe acest subiect în trecut, am avut și evenimente pe această temă și cred că acum se cuvine să acordăm mai multă atenție punerii în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Mai ales în ceea ce privește acordul de la Marrakesh. În mod clar, trebuie să existe sprijin pentru persoanele cu dizabilități, mai ales în vremuri de criză economică gravă în Europa, dar și în țările care se mai confruntă și cu uh, uh, problema unui memorandum. Bineînțeles că toate acestea pun probleme de sănătate publică, șomaj, acces la medicamente și așa mai devreme. Sunt lucruri care, uh, cu care va trebui să ne confruntăm mult timp de acum înainte și noi vom face câteva amendamente pentru a acoperi aceste subiecte. Președinta, mulțumesc foarte mult, Eleonora. Grație, eu. Mulțumesc foarte mult și eu uh, foarte pe scurt aș dori să subliniez un lucru ca, la, la care țin foarte mult în legătură cu acest raport este un lucru referitor la tranziția de la sistemul instituțional la sistemul de îngrijiri pe bază de comunitate și familie. Această cale, această tranziție trebuie să fie facilitată astfel încât uh, cei care își asumă responsabilitatea știu la ce să se aștepte. În momentul de față nu există niciun fel de recunoaștere și aș vrea să fac un amendament uh, pe această temă. Doamna Albiola, acum vă rog. Gracias. Eh, muy breve. Mulțumesc foarte pe scurt, pentru că vom aduce amendamentele necesare la momentul potrivit. Eu am să scot în evidență două lucruri. În primul rând, nevoia finanțării publice, pentru că guvernele trebuie să asigure un trai decent pentru toată lumea și pentru persoane cu dizabilități. În plus, am văzut în ultimii ani cum, uh, din cauza politicilor de austeritate, au fost uh, închise uh, centre medicale, centre pentru ocuparea forței de muncă, locuințe sociale, cu alte cuvinte, nu s-au mai respectat anumite legi, iată pe de o parte, Acestea se vor regăsi reflectate în amendamente. În continuare, cred că este foarte important să scoatem în evidență nevoia participării la viața publică a persoanelor cu dezabilități. În articolul său 29, ONU afirmă că statele vor asigura dreptul uh, cetățenilor de a lua parte la viața publică și la viața politică. La ora actuală, în Europa există cetățeni care nu își văd aceste drepturi respectate. În Spania există 80.000 de cetățeni, 80.000 care nu au putut la parte la ultimele alegeri generale pentru că nu au acest drept, pentru că um, conform unei sentințe um, a tribunalelor nu au acest drept cerem, uh, ia, am cerut statului spaniol să reformeze legislația electorală. Statul spaniol nu a făcut acest lucru. Credem că este un drept important, evident nu doar pentru statul spaniol, ci pentru toată Uniunea Europeană, pentru că persoane cu dezabilități trebuie să își vadă drepturile democratice respectate. Mulțumesc! Thank you so Mulțumesc foarte mult și acum uh, dau cuvântul comisiei, dacă dorește să ia cuvântul. Please go ahead. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președintă. Foarte rapid, aș dori să vă spun că acest proiect de aviz este foarte interesant în opinia noastră. Aș vrea să știu uh, dacă am putea avea un punct 11 mai clar în ceea ce privește definiția generală a handicapului, pentru că în convenție există o definiție și este foarte greu să mergem dincolo de această definiție. Poate că ar fi nevoie de câteva explicații chiar și informale. Și aș vrea de asemenea să vă informez că susținem ratificarea protocolului adițional. Totuși, există foarte multe chestiuni juridice pe care le semnalează avizul și care trebuie să fie clarificate înainte de a merge mai departe. Asta ca să nu avem surprize, așa cum am avut cu mecanismul de supraveghere. Vom uh, reveni uh, la Parlament pe acest subiect și vă mulțumim anticipat pentru sprijinul uh, Comisiei dumneavoastră pentru European Accessibility Act, proiect care va fi discutat cu siguranță și în Comisia dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Rosa. Rosa a spus că nu mai vrea să ia cuvântul, așa că vă spun că termenul pentru amendamente este 3 martie, votul în Comisia PETI pe 19 aprilie și probabil în plenară în iulie. Am încheiat astfel întâlnirea noastră de astăzi și trecem mai departe la reuniunea coordonatorilor. Vă rog frumos uh, pe toți cei care nu aveți dreptul să stați la reuniunea coordonatorilor să părăsiți sala cât mai eficient cu putință.